Foarte bine, mulțumesc. Și acum trecem la a doua parte a reuniunii, o reuniune a Comisiei IMCO, la care membrii Comisiei Jurii pot să rămână dacă doresc. Pentru că știu că vă interesează și acest dosar, dar nu avem competență partajată. Vom discuta acum despre contractele pentru vânzarea de bunuri online uh, și la distanță. Și voi da imediat cuvântul din nou domnului Salvaia ca să ne prezinte această propunere și evaluarea de impact privind vânzările de bunuri online și la distanță. Dirk, te rog. Thank you very much, Chair. Uh... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Suntem în întârziere, așa că voi încerca să fiu cât pot de succint. Doresc să spun că e important să notăm faptul că, încă o dată, alături de propunerea privind conținutul digital, acesta este una dintre primele directive din cadrul strategiei pieței unice care a identificat uh, toate obstacolele majore. Abordăm una, care sunt costurile legate de contracte, dar mai sunt și altele. Și Comisia în următoarele luni va face diferite propuneri uh, legate de aceasta. Dar aici am descoperit că unul dintre obstacolele importante în calea pieței unice digitale sunt legate de dreptul contractelor. Și pentru consumatori, eh, aceste elemente sunt conformitate, adică nu primesc eh, produsele sau primesc eh, produsul greșit sau produse defecte și au nevoie de modalități de a depune plângere, de a cere cere să, să, să obțină uh, bunul potrivit sau uh, o compensare. Doar o parte mică din consumatori au încrederea să cumpere online din străinătate și principalele lor preocupări sunt ce se întâmplă dacă ceva nu merge bine, dacă nu mi se înlocuiește produsul sau uh, nu mi-l repară sau nu mi-l înlocuiesc uh, sau primesc un produs defect. Prin această propunere dorim uh, să informăm, uh, să oferim consumatorilor accesul la o gamă mai largă de produse la prețuri mai mici și un nivel ridicat de protecție a consumatorului. Pentru companii, diferențele dintre dreptul contractelor din statele membre sunt mari și 40% din uh, companii nu pot să vândă online din cauza costurilor și incertitudinii juridice. Și dorim să oferim întreprinderilor uh, situația în care să se va, să va aplica, să vor aplica aceleași reguli pe baza cărora pot să vândă în toate țările de pe piața unică digitală. Și Astfel, 57 eh, la sută din agenții economici eh, ar putea să înceapă să vândă online sau ar vinde mai mult online decât astăzi. Eh, problema este diferența dintre regulile pentru vânzările online și vânzările offline. S-a discutat foarte mult despre acestea. Vă aduceți aminte că în introducerea mea la, pro, la um, propunerea privind conținutul digital a fost că în consultarea de vara trecută oamenii au spus că dacă armonizăm conținutul digital și încercăm să um, ne, trebuie să ne aliniem cât mai mult cu regimul vânzărilor online și am făcut-o. Și apoi ni s-a spus că dacă organizăm, uh, armonizăm regulile privind vânzările online, trebuie uh, să fim cât mai consecvenți cu vânzările um, în economia uh, reală, în dar nu aveam date suficiente privind vânzările în magazine. Dacă dorim să Uh, să promovăm o mai bună reglementare, trebuie să aplicăm o mai bună reglementare. De aceea avem nevoie de colectare de date privind directiva, privind vânzările. Vom obține primul set de date în iulie și după vacanța de vară vom primi celelalte date și ideea era că imediat ce avem aceste date disponibile să le folosim pentru propuneri legislative adresate dumneavoastră și Consiliului pentru ca până la urmă să avem un set de reguli coerente pentru toate tipurile de vânzări. De ce am făcut acum propunerea și de ce ne-am așteptat? Pentru că ne-am gândit că e logic să începem cu dimensiunea digitală. A existat un consens clar în legătură cu asta. Conținutul digital trebuie abordat rapid. Dacă nu o facem, uh, trenul va pleca. Vom pierde trenul dar uh, conținutul digital este doar o parte minoră, în creștere, dar încă o parte minoră din volumul total al pieței online. Dacă dorim să uh, stimulăm creșterea, nu o vom stimula doar cu conținutul digital. De aceea e important să avem dimensiunea digitală și, și dimensiunea digitală. De aceea am abordat astfel lucrurile și, pe lângă aceasta, din consultarea de vara trecută și din toate discuțiile cu actorii interesați și statele membre, am uh, constatat că am acoperit probabil aproape toate aspectele comune vânzărilor online și vânzărilor offline. Și poate câteva um, aspecte speci- sunt specifice doar vânzărilor offline, dar le-am acoperit aproape pe toate. De aceea, am putut să avansăm, dar în comisia, în comunicarea sa, care însușește cele două propuneri, s-a angajat negru pe alb că obiectivul nostru strategic este un set de reguli coerent. Și, după cum am spus, vom introduce datele pe care le vom colecta în procesul legislativ. Acum, foarte pe scurt, propunerea. Există trei tendințe uh, la, în, în propunere. Nu voi intra în, de, în detaliu cu fiecare articol, dar pot dacă doriți mai târziu. În Prima tendință este că ne referim la aspectele reglementate de directiva privind vânzările, deci problemele identificate în comerțul transfrontalier și pentru a fi consecvenți cu uh, propunerea privind conținutul digital. Reglementăm ales textul de, destul de conformitate, modalitatea de remediere, uh, remedierile și modalitățile de remediere. Am uh, sporit nivelul uh, protecției consumatorilor uh, la un nivel comparabil cu directiva vânzărilor, în mod semnificativ. Și perioada pentru dovadă a crescut de la 6 luni la 2 ani. Uh, astfel, protecția consumatorilor a crescut mult. În 26 din 28 de țări. Apoi, în propunere, consumatorul nu mai are datoria să notifice furnizorul Apoi, consumatorul are posibilitatea de a pune capăt contractului din cauza lipsei de conformitate, chiar și în caz de defect minor. Apoi, se elimină posibilitatea de garanții reduse pentru bunurile second-hand și se oferă reguli mai clare și mai detaliate pentru ca consumatorul uh, să treacă de la nivelul 1 de ierarhia remediilor la nivelul 2 de ierarhia remediilor. Deci, Astfel se uh, sporește considerabil protecția consumatorului și, în fine, un al treilea punct este la nivel de formulare ne apropiem cât de mult posibil de directiva vânzărilor. Deci am luat formulări care se regătesc frecvent în amendamente adoptate de Parlament în prima lectură din dreptul comun european al vânzărilor sau în punerea în aplicare a, a jurisprudenței Curții de Justiție și alte texte mai moderne decât directiva din 99. Dar până la urmă avem o abordare care ne permite să ne concentrăm pe problemele reale și încă și din nou o schimbare de abordare. Deci propunem o directivă cu obiectivul unei armonizări complete, concentrându-se pe persoane, problemele relevante și dorim să obținem pentru consumator mai multă încredere și pentru întreprinderi posibilitatea de a-și vinde produsele uh, pe baza unui set unic de reguli. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Dau cuvântul mai întâi raportorilor din umbră de la IMCO și apoi eventual raportorilor din umbră de la jurii. Am pe listă pe Pascal Raymond, raportor, apoi Lucy Anderson, Pascal Durand, Marco Zulu, Constance Le Grip, Evelyn Gephardt, Angel Jambaski, Cecilia Wikström, Yuri Mestalka, Joel Berg Bergeron. Um, some of those are not in the room. Unii nu sunt prezenți, alții sunt. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, vă rog să îmi faceți semn. Bun. Pascal. Mulțumesc, Vicky. Möchte ich, ähm, hinlich... Äh, Aș dori, în primul rând, în ceea ce privește uh, directiva, eu sunt pentru o armonizare totală, nu numai pentru consumatori, ci și pentru cei care fac comerț cu produse online pentru companii. Probabil însă că nu sunt singurul care este pentru o armonizare de plină sau totală. Probabil însă nu sunt nici uh, convins de faptul că acum e uh, foarte bine. Deci există cei uh, care nu sunt de aceeași Uh, părere, de exemplu la Consiliu sau în statele membre, nu toți sunt uh, de acord cu această armonizare totală. Și această evaluare uh, de impact, tocmai asta a încercat să obțină cât mai multe argumente pentru a-i putea convinge pe cei care nu sunt pentru această armonizare. Deci trebuie deocamdată să ducem muncă de convingere. Există argumente ca textul acesta Uh, în forma actuală sau într-o formă puțin uh, modificată, să fie încununat de succes, să fie adoptat cu succes. Eu sunt convins că e bun pentru consumatori, uh, dar și pentru comerț în general. Și aș avea șase întrebări care, din punctul meu de vedere, ar putea fi argumente pozitive pentru a-i convinge pe cei care nu sunt încă convinși de validitatea sa. În primul rând, există două directive în acest domeniu și, de fapt, Uh, acestea uh, ce înseamnă? Înseamnă că un stat membru trebuie să o transpună în legislația națională. Uh, deci nu există o armonizare totală. Iar în ceea ce, deci avem directiva din 99 privind bunurile și apoi directiva din 2011 privind drepturile consumatorilor. Aceste propuneri legislative se bazează pe directivele Uh, precedente, dar poate ar fi bine să le contopim și avem o singură directivă sau uh, să completăm directivele cele vechi uh, pentru a le amenda. Apoi o întrebare care mă preocupă pe mine și care ar putea să fie mărul discordiei, această diferență între vânzările online și offline. Există o diferență acum și dacă, deci, pentru produse. Uh, deci un produs pe care îl cumpăr într-un uh, uh, magazin obișnuit sau un produs pe care îl achiziționez pe internet, pe calculator, de exemplu. Și Comisia consideră că această directivă cu privire la drepturile consumatorului din 99 trebuie să facă obiectul unui exercițiu de tip refit. Există rezultate concrete care sunt acelea și uh, care este uh, măsura preferată de către Comisie pentru viitor. Deci uh, ar trebui să amendăm directiva anterioară sau, din contră, să venim cu o propunere complet nouă de directivă și aici am avea nu două, ci cinci directive. Deci cum vede Comisia din punct de vedere concret această problemă? O a treia întrebare sau observație care este evaluarea acestei uh, directive, deci uh, impact assessment, evaluarea de impact. Deci când obținem um, această armonizare totală, s-ar putea ca cifra de afaceri să crească cu 4 miliarde de euro anual, 0,03% din PIB. Aș dori să știu dacă această evaluare uh, e identică atunci când facem armonizarea pentru vânzările online și offline. Avem cumva o cifră care să dovedească că uh, o armonizare totală de plină ar aduce o creștere și mai mare. Punctul 4, și aici ajung la punctele problematice din propunere, această sarcină a uh, probei de la 6 luni la 2 ani pentru consumatorie minunat, bineînțeles, dar pentru companii, pentru întreprinderi, poate nu e chiar așa. Mă întreb uh, dacă au fost consultați și uh, comercianții, deci dacă îi satisface această propunere, dacă li se pare viabilă și aș dori să primesc, să obținem argumente pentru a-i putea uh, convinge după aceea pe comercianți și apoi și pe statele membre care apără poziția companiilor și acum ajung la acest termen de 2 ani în propunere Uh, există această propunere ca totul să fie uh, armonizat. În statele în care există un termen mai lung, deci în care protecția consumatorului uh, e mai scurtă, în Regatul Unit, și e un subiect delicat când vorbim de astfel de subiecte, mai ales în vremurile actuale și apoi mai există și țările de jos și Finlanda. Uh, deci uh, uh, sarcina probei ar fi scăzută. În Belgia și în Francia, Franța însă, în temeiul directivei din 1999 există și principiul așa numitului viciu ascuns. Acest principiu juridic ar fi uh, eliminat de facto sau după acest termen de 2 ani s-ar aplica acest principiu și această perioadă prelungită de la 6 luni la 2 ani, de la articolul 8.3, uh, e o propunere pe care Comisia o face pentru ca uh, țările care au o perioadă mai lungă să fie convinse uh, să voteze pentru această directivă, dar mă întreb dacă este suficient. Ați discutat cu factorii implicați din statele, din statele membre pentru a vedea dacă acest echilibru între șase luni și doi ani pentru sarcina probe e Uh, suficientă. Iar în ceea ce privește armonizarea acestui termen de 2 ani, deci e corect acest echilibru dacă s-a obținut uh, uh, un echilibru care poate duce la succes sau dacă statele care vor avea o perioadă de sarcină a probei mai scurtă, dacă sunt de acord, știu că negocierile vor fi foarte spinoase, vor fi foarte dure și apoi această perioadă de 2 ani e valabilă și pentru bunurile second hand, Uh, în trei state membre această perioadă este de un an uh, să trece de la un an la doi ani. Uh, deci ceea ce înseamnă că dacă cumpăr pe internet o mașină second hand, voi avea o perioadă de nu de un an, ci de doi ani. Ceea ce înseamnă că am vorbit cu factorii implicanți din domeniu nu știu dacă s-a făcut acest lucru și la nivel european, uh, cu ocazia evaluării de impact și uh, dacă se vorbește nu numai, uh, nu numai de bunurile cumpărate online, ci și bunurile cumpărate offline și dacă se trece de la 1 la 2 ani. Mulțumesc. Lucy Anderson. Thank you. Mulțumesc. Sunt de acord cu unele dintre preocupările colegilor din PPE, dar trebuie să spun numele socialiștilor și democraților că abordăm lucrurile din o perspectivă inițială ceva mm, oarecum diferită. Bineînțeles, avem, suntem de acord cu obiectivul uh, Comisiei de a ameliora piața unică la bunuri și dorim să ameliorăm protecția consumatorilor și a IMM-urilor și dorim să promovăm creșterea, dar nu cred că trebuie să îmbunătățim drepturile companiilor multinaționale în relația cu consumatorii obișnuiți. Trebuie să ne întrebăm dacă echilibrul este corect și oferă avantaje tuturor. Și de aici principiul armonizării complete ă, trebuie să-l mai evaluăm, trebuie să ne gândim bine la el, din motive foarte clare, din motive deja subliniate de colegul de la PPE, pentru că nu dorim să ajungem într-o situație în care drepturile consumatorilor să scadă în totalitate și unele dintre alegerile Comisiei pentru această măsură trebuie examinate cu mult mai multă atenție. Am transmis deja o întrebare parlamentară adresată Comisiei în legătură cu unele dintre aceste aspecte, dar am întrebări legate de motivul pentru care anumite drepturi uh, sunt uh, îmbunătățite și altele nu. De exemplu, ce facem cu dovada pentru consumatori sau întreprinderi. Am notat că în evaluarea de impact ceea ce a spus Comisia în legătură cu un obstacol important la legea contractelor este faptul că întreprinderile consideră că legea contractelor din statele membre nu le permit să opereze cum doresc. Dacă examinăm anectele tehnice din evaluarea de impact, se bazează, această concluzie se bazează pe observații la foarte puține întreprinderi. Așa că am întrebat Comisia pe ce dovezi se bazează. Deci ne bucurăm că dorit să promovați o mai bună reglementare, dar eu nu sunt convinsă din datele din evaluarea de impact că, până la urmă, uh, situația consumatorilor nu se va înrăutăți și cea a întreprinderilor mici. Um, alte aspecte. De ce să alegem una și nu alta? În Regatul Unit avem un drept foarte important și anume dreptul uh, de uh, a da înapoi bunurile dacă sunt defecte. Deci numai dacă sunt defecte, dar Comisia propune ca în loc să, avem o, să există obligație de reparare sau înlocuire. Îmi pare rău, dar în lumea reală oamenii trebuie să știe că dacă ceva nu funcționează, oamenii sunt ocupați nu doresc să tot trimită uh, bunurile la furnizor și înapoi, dacă, se, dacă repară, tot nu funcționează și iar trebuie trimis înapoi și așa mai departe. Organizațiile consumatorilor ne spun că această e realitatea și limita de șase ani este o problemă foarte importantă, a fost menționată mai devreme, pentru că este, cred, o piedică și cred că trebuie să ajungă la un compromis în legătură cu aceasta, pentru că ați vorbit despre a convinge anumite state membre din Consiliu, dar fără eforturi mai mari în legătură cu aceasta, cred că abordarea de armonizare nu va avea succes. În ceea ce privește remediile naționale, cerem clarificări de la Comisia în legătură cu acestea. Din câte am înțeles eu, în ciuda abordării de armonizare se va lăsa flexibilitate pentru modalitățile naționale de a obține reparate. Deci noi în Regatul Unit avem un sistem de common law, știu că în alte țări situația este diferită, Există coduri statutare în alte state membre. Întreb dacă va exista um, flexibilitate în legătură cu um, reparațiile. În ceea ce privește dovada adevărului, sună bine, dar dacă cere, întrebați consumatorii cât de important cât de mare va fi schimbarea privind dovada adevărului în practică, dacă ai de ales între dreptul pe termen scurt de a trimite înapoi un, uh, un bun uh, defect uh, sau a trece spre această dovadă a adevărului, știu ce vor prefera consumatorii. Deci, cred că trebuie să revizuim acordul interinstituțional privind mai bună legiferare. Ideea a fost să evaluăm cu atenție mai bună legiferare. Este clar că e nevoie de mai multe dovezi de ce nu au fost luate în considerare anumite opțiuni, dacă nu, de ce nu, pe baza căror informații. Uh, Euro, mm, studii Eurobarometru nu sunt, pe scară largă, nu sunt suficient foarte, neapărat foarte utile, pentru că nu merg suficient în detalii de asemenea, problema terminării contractului din lipsă de conformitate sau dintr-un uh, defect minor sună bine, dar astfel dorim să ameliorăm drepturile consumatorilor? Poate că da, poate că nu. Și cele spuse în legătură cu drepturi mai puține, dacă intre într-un magazin fizic, cred că e o chestiune importantă. Oamenii de rând de pe stradă nu vor înțelege de ce, dacă cumpără ceva pe internet, Vicky, promit termen imediat, dacă cumpără ceva pe internet, după cum vezi, mă interesează mult subiectul. Deci dacă cumperi ceva pe internet, ai drepturi mai puține decât dacă, ne cumperi, dacă cumperi acel lucru într-un magazin unde e de pe raft și excluderea drepturilor statutare de asemenea este un punct important. Nu dorim ca drepturile statutare să fie excluse automat de legea contractelor sau prin legea contractelor. De ce e acceptat la acest lucru? Sunt doar câteva dintre aspecte. Promit că mai sunt multe altele. Nu spun că suntem neapărat împotriva acestei propuneri, mai ales dacă se ajung la, comprom- se ajunge la compromisuri, dar armonizarea trebuie să însemne cu adevărat o armonizare spre mai bine. Îmi pare rău, Lucy, sunt lucruri foarte valabile spuse și de PPE și de SCD, dar doresc să acord ocazia de a vorbi tuturor colegilor. Doresc să amintesc colegilor că în această comisie am uh, folosit bine valorile de impact la nivelul Parlamentului. Predecesorul meu, Marken Harbour, a promovat ideea că dacă Comisia sau cei care sunt implicați în procesul legislativ consideră că sunt probleme importante care nu sunt luate suficient în considerare în evaluarea de impact, uh, vom uh, cere unității parlamentare de valori de impact să mm, studieze situația și poate că ar trebui să cerem acestei unități să se ocupe de acest domeniu da, își propun că raportorul și raportorul din umbră să discute acest lucru. Dacă dorim să o facem, trebuie să o facem cât de repede. Aneli. Thank you, Vicky. Um, um, ik wil voor eerst de commissie bedanken voor, um, voor de uitleg. Um, mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc comisiei pentru prezentare. E foarte important să obținem această propunere, pentru că adesea constatăm că încrederea consumatorilor în ceea ce privește achizițiile de bunuri online este foarte, foarte redusă. Lipsa de securitate se uh, datorează și faptului că există legi în vigoare foarte diferite în ceea ce privește protecția, protecția consumatorilor în statele membre. E foarte greu și pentru cei care fac comerț online există legi diferite și se pare că pierderile pentru uh, economia europeană sunt de 4 miliarde de euro. Și mi-aș dori să există mai multă claritate cred că trebuie să avem reguli mai simple și mai clare. Aș dori să subliniez trei aspecte. În primul rând, ă, sincronizarea acestei propuneri cu ă, drepturile existente, directiva cu privire la drepturile consumatorilor și directiva cu privire la vânzări și directiva privind garanțiile. Ne-am dorit să Uh, să folosească legislația existentă cât mai bine și nu să legiferăm în plus. De asemenea, și tratamentul egal pentru consumatori care achiziționează bunuri online față de cei care uh, cumpără, fac achiziții de bunuri în magazinele obișnuite. Și în ceea ce privește compensații și despăgubiri, reparații sunt uh, foarte importante pentru noi. Un alt aspect important, perioada de garanție și inversarea sarcinii probei. Uh, credem că e foarte important să avem un uh, echilibru uh, bun între interesele consumatorilor și interesele companiilor. În propunerea sa, Comisia vorbește despre Uh, înlocuirea sau repararea bunurilor, am dorit să știm de ce a permis consumatorilor să aibă uh, o astfel de, astfel de opțiuni. Pentru că normal că un consumator, dacă îi se propune să îi se înlocuiască bunul stricat, preferă bun, uh, înlocuirea decât repararea. Și avem alte Uh, chestiuni importante, credem că consumatorii ar trebui să poată să hotărască dacă după ce au folosit uh, un bun uh, timp, că nu se mai nu, nu pot să dea înapoi un plover după ce l-au purtat trei ani de zile. Aș dori, de asemenea, să revin la această limitare în timp care a fost propusă de către Comisia Europeană. Și, în fine, mi se pare foarte important ca propunerea de care am vorbit în urmă cu câteva cuvinte în ceea ce, eh, minute în ceea ce privește conținutul numeric și bunurile tangibile, mie mi se pare că totul ar trebui să fie uh, tratat în același pachet, împreună să se țină cont de aceleași elemente în ambele uh, pachete. Caia Calas, mulțumesc. În ceea ce privește sfera de aplicare, înțeleg faptul că Comisia dorea să se uh, axeze doar pe piața unică digitală, dar dacă considerăm că uh, nu vrem să ajutăm doar uh, companiile mari care au vânzări transfrontaliere, dar că vrem să încurajăm și micile companii care poate nu au vânzări transfrontaliere Uh, s-ar putea ca ele să aibă vânzări uh, hibride, hibride, ceea ce înseamnă că vând uh, bunuri atât online cât și offline. Lucy Anderson a evidențiat deja această problemă și pentru că problema o reprezintă două uh, seturi de uh, reguli care vizează bunurile online și offline, seturi diferite. M-aș referi și eu la exercițiul REFIT, la, de care vorbea și reprezentantul Comisiei. Cum acest cum se vor folosi datele în astfel de situații. În acest, dacă în acest exercițiu se dovedește că trebuie să se facă schimbări, veți amenda propunerea actuală sau cum va funcționa în practică? pentru ca propunerea în final să fie viabilă. În ceea ce privește perioada de garanție, colegii au vorbit deja despre ea. Aș avea doar o singură întrebare. Care este durata de viață a bunurilor uh, tangibile pe care o luați în calcul? Pentru că dacă vorbim în zilele noastre de bunuri, s-ar putea ca această perioadă de, sau ciclu de viață un bun, de exemplu, să nu mai poată fi folosit Uh, la 2 ani după cumpărare, tehnologia a progresat atât de repede, deci mie mi se pare că o astfel de prevedere se poate aplica bunurilor uh, cu un ciclu de viață lungă, frigidere, congelatoare și așa mai departe. Dar pentru celelalte bunuri, cred că ar trebui să ne limităm la 2 ani. Nu înțeleg care este legătura cu ciclul de viață. Am înțeles că există reguli în vigoare diferite în diferite state membre, dar lipsa de perioadă de conformitate prelungită la 2 ani, ori în alte state este de 6 luni, de ce Comisia a pus accentul pe această perioadă și nu uh, pe uh, perioada actuală? Un alt uh, aspect care a intervenit în uh, dosarul conținut digital și îmi pare rău că repet întrebarea pentru că nu am înțeles prima dată avem internetul obiectelor și toate aceste aparate conectate, directiva spune că se aplică conținutului digital care este uh, figurează în bunurile respective, de exemplu softurilor într-un uh, frigider inteligent. Dar din punctul de vedere al consumatorului, dacă frigiderul respectiv nu funcționează, el va merge la, vânză, la, la uh, vânzătorul, deci la cumpărătorul unde a cumpărat uh, Uh, bunul respectiv, frigiderul, uh, chiar dacă softul nu mai funcționează. Și deci consumatorul, clientul nu va merge la uh, firma de software. Poate că ați uh, explicat de mai multe ori uh, acest aspect, dar poate ați putea să mai explicați odată pentru că unora dintre noi uh, ne-a scăpat. Mulțumesc, uh, Julia Reda. Mulțumesc. Pe mine mă surprinde faptul că din perspectiva consumatorului se face o diferență între uh, un software defectuos, de exemplu, și un hardware defect dar nu e nicio problemă să se facă distinția între bunurile consumatorilor, drepturile consumatorilor când achiziționează bunuri online și offline. Deci pe mine nu prea mă convinge argumentul. Ca principiu de ordin general, noi considerăm că orice urbanizare totală a legislației consumatorilor nu ar trebui să ducă la o diluare, uh, o slăbire a normelor existente. Colegul de la uh, Uh, socialiști și democrați a spus acest lucru, uh, în domeniul digital am putea spune că este vorba de un domeniu uh, nou, nu am putea vorbi despre o slăbire, dar cu această propunere este foarte clar pentru unele țări, mai ales în ceea ce privește perioada de limitare, am, duce la o slăbire a normelor existente. E o problemă fundamentală din punctul nostru de vedere și trebuie să ne asigurăm că nu uh, începem să uh, o luăm pe un drum periculos, să uh, scădem normele pentru bunurile online și după aceea ajungem și la bunurile offline di- în virtutea coerenței. Pentru că, bineînțeles că până la urmă ne dorim uh, reguli cât mai coerente. Deci pe noi nu ne convinge pe deplin această propunere din acest punct de vedere eu cred că e vorba de probleme foarte grave, fundamentale, pe care trebuie să le abordăm. Deci dacă, să spunem dacă suntem de acord cu uh, aceste abordări diferite pentru vânzările online uh, și offline sau e mai bine să așteptăm. Dacă nu abordăm această problemă extrem de importantă, putem să rezolvăm chichițele din propunere, dar în orice caz, din punctul nostru de vedere, este aspectul cel mai important pe care trebuie să rezolvăm. Mulțumesc, Evelin. Mulțumesc. Nu o să repet ce s-a spus deja. Da, deci nu o să repet, poate uh, câteva, două, trei aspecte la care aș dori să mă prefer care mie mi se pare extrem de controversate. În primul rând, această diferență între bunurile online și offline, mie mi se pare pur și simplu uh, de neconceput. Dacă mă uit la articolul 2, Uh, definiția uh, contractului uh, la distanță. Ce văd acolo? Mă duc într-un magazin, văd un bun care îmi place, aș vrea să-l cumpăr, în magazinul respectiv există un computer pe care pot să fac să cump să cumpăr bunul respectiv. Aș dori să știu dacă este vorba de o achiziție offline Uh, chiar dacă sunt în uh, în magazinul respectiv. Dacă ies din magazin, uh, cumpăr bunul despre, de pe telefonul meu mobil și atunci e vorba despre o vânzare sau de o achiziționare online. Mie mi se pare o situație extrem de ciudată și cred că ar trebui să rezolvăm, să o, o, o punem la punct, pentru că, încă o dată, mi se pare extrem de controversată. Ce mă deranjează, din asemenea, uh, este că în acest proces de armonizare minimă, respectiv armonizare de plină, uh, în domeniul offline, această armonizare de 2 ani, ce înseamnă asta? Că uh, unele state membre uh, pot să aplice acest termen timp de 2 ani pentru vânzările offline, dar nu pentru bunurile online. Deci, iarăși, este o situație pe care nu o putem uh, accepta. Deci este durata pentru sarcina probei. Dreptul de a respinge, care există în uh, Regatul Unit, uh, dar care nu există în alte state și care este totuși foarte important, și apoi și alte domenii, precum uh, această ierarhie a uh, motivelor uh, pentru care un bun poate să fie returnat. Uh, în multe state există o ierarhie, în Germania există, în Regatul Unit nu. De ce, de exemplu, un de ce luăm consumatorului un bun de care până acum a beneficiat doar în virtutea armonizării. Deci eu nu, nu sunt de acord cu această propunere. În Irlanda 5 ani, în Servenia, în um, Suedia 3 ani, Uh, în Olanda doi ani și cu ciclul de viață, ce spunea doamna Calas, Poate că nu avem nevoie pentru un pixt uh, de același timp ca pentru o mașină de spălat haine care are un ciclu de viață mai lung în principiu. Sunt aspecte pe care trebuie să le discutăm temeinic. Nu putem să spunem că uh, avem uh, Uh, o armonizare de plin, aplicăm același calapot peste tot. Deci acest principiu al armonizării de pline eu îl pot accepta doar dacă obținem o protecție mult mai bună a consumatorului în ceea ce privește uh, termenele, ierarhia și uh, așa numitele vicii ascunse care există în Franța și în Belgia sunt drepturi care sunt până la urmă încetățenite în tradiția statului respectiv și care nu ar trebui să fie puse sub semnul întrebării. Uh, această ierarhie poate că ar trebui să o uh, eliminăm și apoi și prevederile pentru vânzările offline care ar trebui să fie comparabile cu cele online. Deci, iată, sunt uh, întrebări la care nu e ușor să dăm un răspuns. Domnule Arimo, nu vă, <laughs> nu vă invidiez pentru că sunteți într-o poziție nu tocmai ușoară, dar în orice caz, cred că statele care au uh, aceste, acest drept în vigoare nu vor uh, renunța la el și mă și întreb de ce le-am, ar trebui să le obligăm să renunțe. Deci aveți sprijinul nostru total, deci dacă vreți armonizare totală, atunci să venim cu norme mai uh, stricte sau cel puțin să avem un sistem de armonizare minimă la nivelul cel mai înalt posibil. Pentru ca să nu le luăm uh, statelor uh, drepturi care deja se, pe care deja le aplică. Deci, în orice caz, în forma actuală, grupul meu nu poate accepta propunerea. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Atunci, foarte pe scurt, câteva observații. Nu o să creștem comerțul în piața unică digitală dacă nu avem uh, o încredere totală din partea consumatorilor pentru consumatori e foarte greu uh, să accepte noile prevederi, dacă pierde prevederile de protecție a consumatorilor cu care s-au obișnuit sau dacă nu știu care le sunt drepturile. Deci sunt de acord total cu colegii care spun că nu putem avea uh, drepturi diferite pentru vânzările online și offline. Uh, Parlamentul, în, pro, în raportul din proprie inițiativă, a votat de, pentru aceleași drepturi pentru vânzările online-offline. Avem uh, mai mult uh, tot felul de puncte de colectare, click and collect și așa mai departe. Uh, pierderea unor drepturi existente, precum Um, dreptul, deci o, o, um, o perioadă de șase ani care scade la doi ani, din punctul meu de vedere, contravine total uh, acțiunilor noastre legate de economia circulară. Deci noi încercăm să încurajăm bunurile să aibă o cât mai lungă durată de viață și nu să se perimeze uh, cât mai repede drepturile cu care sunt obișnuiți consumatorii și care ar putea să fie anulate, sigur uh, îi va nedumeri pe consumatori. Între timp, ni se spune că pentru consumator miza o reprezintă inversarea sarcinii probei. Însă, există foarte multe asociații uh, de comercianți care își fac uh, probleme în legătură cu această prevedere și nu avem evaluări de impacte foarte fiabile. Nu cred că e chiar așa de greu să mergem la mari vânzători de telefoane, de mașini de spălat uh, sau de alte astfel de bunuri, să întrebăm uh, câte astfel de bunuri vă sunt returnate în prima lună, în primele uh, cinci 5 luni, în primul an, în primii 5 ani, de exemplu. Dacă, să zicem, cumpăr, vreau să-mi înlocuiesc boilerul de acasă eu sper să țină mai mult de 2 ani. Și dacă se strică, sper ca în acești 2 ani să fie reparat, ca să funcționeze. Deci, cred că ar trebui să mai discutăm cu comercianții să vedem care sunt uh, plângerile, sesizările pe care le primesc, reclamațiile, pentru că dacă schimbăm total această uh, poziție în ceea ce privește uh, inversarea sarcinii probei, atunci e clar că consumatorii vor fi dezorientați. Eu cred că trebuie să vedem care este impactul unei astfel de măsuri. Așa cum am spus și înainte, putem face o evaluare de impact și dacă este o majoritate între grupurile politice care doresc și dacă putem să o formulăm astfel încât uh, să fie pe placul tuturor, atunci poate că ar trebui să procedăm așa. Reprezentantul Comisiei acum. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. O să încerc întâi de toate să răspund la întrebările pe care le-au pus mai mulți deputați și după aia, în funcție de timp, o să mă refer și la punctele menționate o singură dată. În primul, puteți încerca să răspundeți în 5 minute, spune doamna președintă. Da, o să încerc. În primul rând, online, offline. Am spus, suntem într totul de acord, nu vrem să avem reguli diferite. Nu vrem să introducem consumatorii în confuzie, nu vrem să adăugăm poveri suplimentare am încercat să desfășurăm exercițiul REFIT cât mai repede posibil, ideea fiind ca primul set de date să fie disponibil în iulie, după care vom lansa o publica- consultare publică, vom crea un grup de uh, uh, factori implicați și în funcție de rezultate trebuie să luăm o decizie cu privire la ce vom face cu rezultatele. Dar sigur, ideea este fie introdusă în procesul legislativ, fie vom avea o propunere de modificare, o posibilitate putând fi să extindem domeniul de aplicare pentru a include toate vânzările, spune Comisia. Dar rezultatul este clar, nu vrem să creăm confuzie în rândul consumatorilor sau poveri suplimentare cu prea multe reguli. Asta vrem să obținem. Un al doilea aspect important este cel al nivelului de protecție pentru consumatori. Ne-am gândit la acest lucru când am prezentat propunerea și care sunt alegerile noastre. Am avut trei alegeri. Să rămânem la toate punctele uh, la nivelul existent în statele membre, deci ca și în cazul directivei vânzări. O altă extremă ar fi fost să se includă toate uh, nivelurile maxime din toate statele membre și calea de mijloc, cea pe care am ales-o, am crescut nivelul de protecție pe anumite puncte, dar nu pe toate. De ce nu facem ceea ce au spus câțiva eurodeputați și anume să nu reducem nivelul național de protecție? Uh, în, comparație cu nivelul european de protecție, uh, am ridicat acest nivel. Imaginați-vă că Încercăm să preluăm toate nivelurile maxime de protecție din toate statele membre, evident ai avea nivelul maxim posibil, fără îndoială, și niciun consumator n-ar avea nimic de pierdut. Dar care comerciant ar fi atunci încurajat la vânzări transfrontaliere? Și de asta n-am făcut-o, de asta am ales calea de mijloc, care oferă avantajul unui set de reguli pentru a-ți vinde produsul, deci, mai multe alegeri, mai multe prețuri mai competitive, dar are, asigură și un nivel ridicat de protecție pentru consumatori. Există câteva aspecte specifice aici. Am ales 2 ani. De ce? Întâi de toate, și asta este o soluție care s-a dovedit a fi utilă în practică, pentru că există majoritatea statelor membre. Am analizat datele referitoare la consumator și am constatat că în mare parte aceștia consideră că o perioadă de garanție de 2 ani este rezonabilă pentru majoritatea bunurilor. 3 din cele 4 categorii analizate in, se înscriu în acești 2 ani și de aceea am ales 2 ani. Dreptul de a respinge. Ne-am gândit și la asta și sau de a returna. În propunere, în primul rând, se arată că este foarte ușor să treci de la nivelul 1 la nivelul 2 de ierarhie, să ajungi la uh, reziliere. Deci aici este mult mai simplu decât din directiva vânzări. Și în al doilea rând avem dreptul de uh, retragere două săptămâni în directiva privind drepturile consumatorilor. Deci vorbim despre uh, săptămâna 3 și a 4 și avem date care demonstrează că, în mod normal, consumatorii se adresează în câteva zile uh, comerciantului după ce au identificat defectul și majoritatea, aproape toți, în maxim o săptămână. Deci impactul săptămânii a, doua, a treia și a patra nu e prea mare. Și de aceea ne-am gândit să facem această propunere. În ceea ce privește soluția vicilor ascunse, toate uh, posibilele căi de atac uh, din uh, dreptul comun sunt avute în vedere. Uh, Chestiunea aceasta a viciilor ascunse își pierde importanța practică dacă ai o perioadă de 2 ani uh, care uh, introduce o sarcină inversă a dovezii, pentru că viciile ascunse ajută dacă sunt defecte descoperite după cei 2 ani. Și atunci uh, comerciantul trebuie să dovedească că viciul exista. Deci, pentru ce produse credeți că pot exista consumatori care pot dovedi după 2 ani că defectul exista în momentul livrării și apoi să invoce dreptul acesta pe baza viciului ascuns. Și ne-am gândit că prin inversarea sarcinii dovezii am rezolvat și asta. În ceea ce privește răspunderea civilă, Există în toate țările căi de atac în acest domeniu și um, am luat anum, un anumit nivel, pentru că în directivă nu, vrem, nu am armonizat acest aspect. Apoi, câteva puncte specifice menționate de o serie de eurodeputați. A spus de ce nu o directivă în loc de două. Există două motive în acest sens. Inițial aveam o directivă, însă s-a dovedit că este o directivă extrem de lungă, de complicată și că ar fi mai bine să o împărțim în două directive. Era vorba de niște documente foarte complicate. De fiecare dată trebuia să prevedem reguli separate și asta a complicat foarte mult lucrurile și nu mai era practic să avem un astfel de text. Asta a fost primul motiv. Al doilea motiv a fost că în directiva privind digitalul avem o dispoziție de revizuire având în vedere evoluția uh, rapidă a tehnologiei. Și n-am vrut să facem acest lucru și pentru vânzări, pentru că vânzarea vânzărilor nu evoluează chiar așa de repede. De aceea am optat să avem două directive. Apoi, ați vorbit despre faptul că studiul de impact se referă doar la un număr limitat de IMM-uri care au fost uh, consultate, ceea ce este și adevărat. Dar asta nu înseamnă că nu avem suficiente date. Avem două, au fost luate în considerate 20.000 de companii europene. Am avut o consultare la nivel european. Am avut un grup de factori implicați, consultați întregul an și pe lângă toate acestea, am în, avut într-adevăr niște discuții, niște interviuri detaliate cu câteva IMM-uri care au experiență în comerțul transfrontalier pentru a putea să înțelegem uh, um, de ce se lovesc. Da, asta a fost doar punctul final pe I în ceea ce privește exercițiul acesta de colectare a datelor. Excluderea dreptului statutar, ați menționat articolul 4.3 din directivă. Asta este la fel ca în directiva privind vânzările doar că este prezentat mai clar în ceea ce privește redactarea. Ca uh, vânzător trebuie să ai posibilitatea de a informa consumatorul că bunurile s-ar putea să aibă defecte. Dacă n-ai posibilitatea respectivă, n-ai cum să vinzi astfel de bunuri. În directiva vânzării acest lucru era înțeles, a fost adusă în această propunere și există o protecție suplimentară pentru consumator. Ce spunem aici este că acest lucru este posibil în două condiții. Consumatorul trebuie să știe și să accepte în mod expres acest lucru, condiții care nu se găseau în directiva vânzării. Deci îmbunătățim nivelul de protecție pentru consumator față de directiva anterioară. Doamna Van Bosoit, ați întrebat cum stau lucrurile cu echilibrul între reparație și înlocuire. Asta deja se regăsește în directiva vânzări. Avem acest lucru, dar există condiții în propunere care limitează această alegere. De exemplu, o condiție ar fi imposibilitatea sau disproporționalitatea. Deci, de exemplu, dacă e imposibil să locuiești bunul, pentru că este un bun de sine stătător unic, trebuie înlocuit sau dacă este disproporționat de scump, atunci poți cere să fie reparat. Dacă puteți încheia, spune doamna președinte, că e foarte târziu. Bun, atunci mă opresc aici și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Restul aspectelor le vom acoperi în scris și online. Încă o dată, este foarte dificil să ai ceva benefic pentru consumatori când uh, ai organizații ale consumatorilor care te abordează cu preocupările lor. Prin urmare, aș vrea să știu ce au în vedere raportorul și raportorii din umbră în acest sens. Este foarte dificil să justifici legile privind uh, protecția consumatorilor în numele protecției consumatorilor, dar că aceste schimbări dau naștere la probleme în rândul organizațiilor de protecție a consumatorilor. Bun, următoarea reuniune are loc pe 23 mai, după amiază, începând cu orele 15 și apoi continuă pe 24. Mulțumesc! Și vreau să mulțumesc în mod special secretariatului, spune doamna președintă, fantasticilor noștri interpreți și întregului personal care a rămas așa de târziu astăzi alături de noi. Mulțumim!